Uh, un uh, președinte experimentat uh, în prima parte a sesiunii, acum la președinție este o persoană fără experiență. Așa că fac apel la indulgență din partea dumneavoastră pentru lipsa mea de experiență și totuși intenționez să fiu foarte strictă. Așa că vă rog să-mi acordați atenție. Pentru ultima dată vă rog să-mi acordați atenție. Văd că sunt încă colegi care vorbesc. Continui. Conform articolului 7 alineatul 1 din actul referitor la alegerea membrilor Parlamentului European uh, prin sufragiu universal direct și articolului 4 alineatele 1 și 4 din regulament, Parlamentul ia notă de alegerea domnului Javier Cusopermui începând cu 15 iulie 2014. Îi urez bun venit noului nostru coleg și vă semnalez că potrivit articolului 3 alineatul 2 uh, până când uh, prerogativele sale vor fi verificate și dacă nu vor exista contestații, își va putea prelua mandatul în Parlament și va putea beneficia de toate drepturile aferente cu condiția să fi uh, depus declarația de incompatibilitate De asemenea, doresc uh, să vă informez că am primit din partea grupului PPE uh, solicitări de modificare a membrilor comisiilor. Aceste uh, liste vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii. Dacă nu se fac obiecții până la aprobarea acestei liste, se consideră că modificările vor fi fost aprobate. Acestea sunt anunțurile, așa că putem începe acum dezbaterea din această dimineață. Vă rog frumos încă o dată, stimați colegi, să faceți